În sectorul energetic știți probabil că ne confruntăm în momentul de față cu o nouă eră în care este nevoie de acțiune urgentă și este nevoie de o altă abordare față de politicile de acum. În primul rând, trebuie să finalizăm uh, piața energetică din Europa și să conectăm așa zisele insule energetice cu centrul Europei și aceasta până în 2014-2015, așa cum au convenit șefii de stat de curând. Aceasta se referă mai ales la statele baltice, dar și la peninsula iberică sau la Grecia, de exemplu. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm de um, să avem uh, securitatea aprovizionării cu electricitate și cu gaz oricând este nevoie și la prețuri accesibile. În fiecare an uh, vine iarna, după cum știm, și uh, aprovizionarea cu energie este necesară, deci trebuie să acționăm cât se poate de urgent. Dependența de o singură sursă și vulnerabilitatea, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz, este tipică pentru statele din uh, Europa Centrală și de Est și de Sud și, de asemenea, statele din uh, centru și din sud de obicei uh, țin, depind de o singură conductă de gaz și nu au niciun acces la transportul maritim. De asemenea, în ceea ce privește electricitatea, îmi amintesc chiar că dumneavoastră ați spus că în 2006 aveam 15 milioane de cetățeni din Germania până în Italia de Nord care rămăseseră fără electricitate din cauza faptului că rețeaua noastră energetică nu era destul de flexibilă și nu putea să abordeze un defect tehnic minor. Așadar, pentru a ne atinge obiectivele de securitate a aprovizionării, trebuie să facem față cererii oricând și trebuie să acționăm urgent și să avem rețele flexibile. Apoi, în al treilea rând, sustenabilitatea energii regenerabile. Europa a convenit să aibă 20% de energii regenerabile până în 2020 și, în plus, ne-am pus de acord să deguvernamentalizăm sistemul nostru energetic până în 2050 într-o proporție de 85%. Aceasta înseamnă să ne îndepărtăm de producția centralizată la către o producție descentralizată, ceea ce necesită însă o rețea interconectată și flexibilă. În mările Nordului și țările aferente, s-au planificat 40 de giga de producție de energie eoliană în uh, largul mării, care trebuie după aceea transportată însă pe, uh, către orașe, pentru că nu sunt orașe mari pe malul mării. De asemenea, trebuie să mai uh, consolidăm și potențialul solar, care este mai ales un atribut al statelor mediteranene, și pentru ca să vorbim și despre volatilitatea energiilor regenerabile, este nevoie de asemenea de o rețea foarte bine interconectată, e nevoie de un backup pentru gaz, de exemplu, și de alte măsuri. Având în vedere aceste provocări și acest, această situație, Comisia a propus linia directoare pentru uh, energie pentru a oferi un cadru de reglementare care ar putea să faciliteze investițiile în acest domeniu, investiții din partea sectorului privat care trebuie făcute la timp. Propunerea Comisiei a identificat 12 priorități uh, în ceea ce privește coridoarele și uh, spațiile care o acoperă întreaga Uniune din punct de vedere energetic. Ne putem uita la ele pe slide. The, the corridors and the areas are... Aceste coridoare și zonele, puteți vedea aici pe hartă, există 9 coridoare geografice și 3 uh, zone tematice, incluzând uh, rețelele inteligente, rețelele de dioxid de carbon și autostrăzile de um, electricitate. Propunerea Comisiei pe tema ghidului uh, infrastructurii în domeniul energetic uh, ne propune mai multe mecanisme pentru a putea transpune apoi aceste coridoare și spații în proiecte concrete, într-un context regional, folosind însă criterii tehnice care să reflecte foarte bine obiectivele de climă și obiectivele energetice. Această abordare va fi flexibilă și va fi uh, periodică, va fi revizuită la 2 ani, pentru a ține cont de deciziile actorilor economici și de capacitățile uh, care apar în ceea ce privește energiile regenerabile. Propunerile apoi vor oferi și un uh, instrument, mai multe instrumente pentru implementarea acestor investiții și pentru atragerea capitalului privat. În primul rând, propunerea include oferirea mai rapidă a permiselor uh, de investiții, am văzut din practică faptul că de obicei durează 10 ani, în uh, cel mai rău caz chiar 30 de ani, pentru ca un operator să poată obține permisul de a construi rețele. Nu avem 10 ani până în 2020, după cum știm, deci e vorba de o chestiune de urgență și propunerea noastră introduce așa zisul one-stop shop, așa zisul ghișeu unic, care permite o acordare în maxim 3 ani a unui permis. În Europa suntem foarte mândri de standardele noastre ecologice foarte ridicate și de aceea propunerea introduce obligații în ceea ce privește uh, operatorii de proiecte care trebuie să fie mai transparenți și trebuie să implice cetățenii și alți actori mult mai în amonte în acest proces și trebuie să ofere de asemenea cea mai uh, bună informație pe care o au la dispoziție despre aceste proiecte. Există foarte multe obligații așadar pentru cei care promovează aceste produse pentru calitate. Sectorul energetic se bazează pe tarife în ceea ce privește finanțarea. Aceste prețuri fixe sunt plătite de consumatori și în propunerea noastră am uh, creat un cadru mai strict pentru aceasta, pentru ca consumatorul să plătească și anume beneficiarul să fie cel care să plătească proporțional cu ceea ce consumă. Cu cât avem mai multe investiții, cu atât sistemul va fi mai bine interconectat. Investițiile într-o țară pot produce beneficii în altă țară. Astăzi, aceasta însă nu este posibil, de exemplu, ca o țară vecină să poate contribui la investiții într-o țară în vecina sa, după cum spuneam, pentru că uh, nu există această posibilitate și am um, introdus această posibilitate care se numește alocarea costurilor uh, pentru beneficiar. Apoi, în ultimul rând, uh, pentru a finaliza acest pachet și pentru a ne asigura că aceste măsuri vor aduce și beneficii pentru societate, cum ar fi solidaritatea și aprovizionarea sigură, Facilitatea Connecting Europe ar contribui la o completare a cadrului legislativ acolo unde este necesar. Și aceasta a fost uh, ceea ce am avut de spus despre energie. Iar acum eu aș vrea să vă prezint cea de-a treia parte a facilității Connecting Europe, care se referă la aspectele digitale ale infrastructurii în Europa ce va urma. Probabil sunteți uh, conștienți că și Comisia este foarte devotată de a transforma era noastră într-una digitală, pentru că acesta este și scopul agendei digitale care a fost anunțat uh, pe, pentru 2020. Facilitatea Connecting Europe este o parte a eforturilor noastre de a transforma acest scop în realitate. Facilitatea Connecting Europe în spațiul cibernetic se va baza pe doi piloni. Pentru cei care v-ați uitat la tabloul nostru uh, înainte, la propunerile noastre, există două aspecte care necesită eforturi europene foarte concertate. În primul rând, e vorba de Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Ziceam că sunt doi piloni pe care am dorit să transformăm în realitate acest spațiu cibernetic. În primul rând, e vorba de infrastructura fizică, concretă, abordarea de bandă largă, care ar putea să permită tuturor accesul la internet rapid și ca cetățean și ca și consumator, dar și în calitate de companie, veți putea să folosiți acest uh, avantaj al uh, pieței digitale unice. Un alt aspect se referă la disponibilitatea serviciilor europene online. Aceste servicii publice europene sunt momentan deja în, pe internet în multe țări ale Europei, însă noi încercăm să ne asigurăm, așa cum a spus-o și Comisarul pentru Transport, să nu avem la sfârșit un, o piață unică digitală care să fie un labirint sau un puzzle care să nu se potrivească, ci e nevoie de o platformă unitară care să facă din această platformă unică una într-adevăr europeană. Agenda europeană aduce cu sine obiective foarte ambițioase în ceea ce privește definiția unei conectări acceptabile la internet. Am propus ca toți europenii până în anul 2020 să aibă acces la 30 de megabits pe secundă la internet și jumătate din gospodării să folosească 100 de megabits pe secundă, cel puțin. În ceea ce privește răspândirea benzii largi, mai ales activitățile sectorului privat vor fi cele care vor beneficia, deși, bineînțeles, acesta aduce cu sine riscuri. Noi credem însă că susținerea noastră ar trebui să fie uh, către să fie adresat acestor operatori de pe piață pentru ca să se iasă din zona de confort a investițiilor pe termen scurt. Piața unică digitală va fi o ofertă pentru câțiva, pentru câțiva europeni, probabil pentru câțiva europeni bogați și care de obicei vor trăi în zone foarte populate, dens populate ale Europei. Obiectivul nostru pentru anii viitori însă uh, nu ar trebui să depășească acest cadru. Altfel, dacă nu facem ceva, nu va depăși acest cadru. Aș vrea de asemenea să vă vorbesc despre instrumentele financiare, dar noi considerăm că o mare parte a acestei provocări poate fi rezolvată prin uh, stimularea unor uh, operatori care să creeze un cadru propice și prin crearea unor instrumente financiare care sunt create exact pentru provocările acestor investiții. Trebuie ca investițiile în structura de telecomunicații să fie posibile. Este vorba de o infrastructură pe termen lung pentru Europa. Dacă ne uităm la detaliile serviciilor publice online, vedem de ce este nevoie de aceste servicii la nivel european. Vreau să vă dau un exemplu. Înregistrarea nașterii unui copil sau înregistrarea mașinii dintr-o țară în alta este în continuare o chestiune foarte dificilă în Europa, care mănâncă foarte mult timp și care costă câteodată foarte mult. Din păcate, consumatorul suportă toate aceste consecințe negative și se ocupă de toată documentația administrativă, trans, traduce această documentație în limba care trebuie. Nu are niciun rost ca aceste sisteme să rămână desconectate. Un program de inovare ne-a arătat că interoperabilitatea între aceste servicii este posibilă din punct de vedere tehnic. Prin uh, Facilitatea Europeană de Conectare am putea să facem un pas înainte, care este un pas logic și anume de susținere a statelor membre care să facă un pas în plus înainte, pe lângă activitățile lor la nivel național și să se asigure că aceste servicii sunt uh, disponibile în Europa în limba care trebuie, fără ca să fie nevoie de um, hârtii suplimentare sau costuri suplimentare. Aceasta este extrem de important, nu numai pentru a reduce frustrarea unor europeni care sunt deja foarte mobili, ci mai ales pentru, ca măsură de reducere a costurilor pentru întreprinderile din Europa. O companie care are o activitate puternică de cercetare are 12 până la 18 luni pentru a se încerca să iasă pe piața internațională pentru ca să supraviețuiască pe piețele financiare. Aceasta este o necesitate absolută pentru majoritatea IMM-urilor noastre și anume să încerce să devină companii europene și să-și vândă produsele la nivel european. Diferența dintre a avea și a nu avea acces la serviciile publice pe internet, în uh, formatul care trebuie și în limba care trebuie, ar uh, duce la reducerea costurilor și aceasta este extrem de important. Ca să vă dau un exemplu la ce ne gândim, deși aceasta nu este o propunere geografică și este destul de greu de obținut, noi încercăm să ne folosim de metafora unui nor mai degrabă decât de ideea de transfrontalier. Știți însă că acest concept există deja, Comisia a introdus deja pentru cetățenii europeni portalul, așa zis, europeana, prin care se poate obține acces la bogățiile culturale ale Europei și care în momentul de față este un portal digital al statelor membre. Aceasta ne asigură că toată lumea poate să acceseze aceste informații pentru educația lor, pentru scopuri comerciale și că nu vor, se vor schimba regulile dintr-o țară într-alta. Având în vedere că serviciile publice sunt publice, după cum le spune numele, metoda noastră de intervenție principală în acest domeniu va fi prin granturi și prin contracte de uh, licitații publice. Dar o sporire a elementului de interconectare în această propunere se leagă foarte aproape de folosirea acestor rețele care, se va, care va îmbunătăți în general uh, lumea afacerilor. Iar securitatea infrastructurii ca atare va ajuta statele membre să ofere aceste servicii publice și în, uh, în linie, deci uh, pe internet, și aceasta va fi un beneficiu adevărat pentru cetățeni. Mulțumesc!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 două de proiecte, deci nu putem să avem foarte, foarte multe proiecte în această fază pilot și va trebui să ne spargem capetele, să vedem cum selecționăm împreună cu Consiliul și Parlamentul aceste proiecte, dar aceste fază pilot ne va ajuta foarte mult în, în prima fază. Dacă îmi permiteți, uh, uh, voi face o observație de rezumativă. Trebuie să nu uităm că există și o dimensiune externă a acestui uh, nou spune că ce privește uh, instrumentele inovatoare de finanțare, uh, constatăm că există uh, provocări foarte mari, cu toate că aceste provocări nu sunt date de lipsa de capital, ci de noi surse de capital care trebuie și ele ajustate astfel încât și trebuie astfel gestionate încât uh, să uh, putem exploata întregul potențial acestui nou uh, capital. Sigur că intermediarul financiar trebuie să fie cel care um, garantează creditele, care ia deciziile de eligibilitate, dar noi, Comisia, în baza orientărilor pe care le-am oferit operatorilor de proiecte, vrem să oferim prin acest instrument uh, nou o nouă șansă. Uh, cele trei orientări și facilitatea de conectare europeană doresc să ofere cadrul de reglementare european, uh, iar în aceste vremuri de restricții fiscale și financiare dorim să oferim o abordare pragmatică, suficientă, pentru a garanta că structurarea proiectelor este, este eficace și că se va putea garanta finanțarea acestor proiecte în vremuri foarte dificile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele. Au fost foarte multe informații acum, informații de diferite tipuri. Va trebui să ne obișnuim cu faptul că se este vorba de o încercare de punere în comun a mai multor teme. Uh, vom avea probabil lor de cuvânt foarte diferite. Bun, dar dacă sunteți dacă sunteți de acord, uh, uh, haideți să ne înscriem la cuvânt în ordinea ridicării mâine. Deci, domnul Șimațchi, văd că e totdeauna primul care se înscrie la cuvânt. Vă rog. ICAT Comisiei Europeiskei w Connecting Europe. Mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea principale. Odată investiții în noile coridoare energetice, în special în Europa Centrală, investiții care ar urma să fie menite să creeze o uh, bază fizică a competitivității în domeniul energetic și, în al doilea rând, uh, investiție în, investiții în atingerea uh, obiectivelor climatice, deci sporirea contribuției energiei fotovoltaice și eoliene. Ehm, nu știu cum eh, vor fi integrate aceste două dimensiuni. Ehm, există la nivelul Comisiei un, un aviz, un studiu de impact în legătură cu finanțarea. Ehm, cum se va putea asigura finanțarea? Mulțumesc. Angelica Nible. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich mich bei den Vertretern, Vertreterinnen Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând reprezentanților comisiei pentru prezentările lor. Au fost foarte utile și este foarte bine că am putut să clarificăm un pic câteva aspecte din această propunere. În primul rând, cred că orice viziune fără buget este o halucinație. Deci eu salut uh, faptul că și Comisia Europeană acum cu facilitatea Connecting Europe a făcut o propunere concretă despre cum putem să începem proiecte de infrastructură concrete în Europa, proiecte ample, chiar în domenii în care în piața internă a Europei nu avem încă proiecte și că putem astfel să ne atingem obiectivele, mi se pare într-adevăr o propunere foarte bună. În al doilea rând, nu este foarte clar pentru mine acum ce se va întâmpla cu instrumentele de finanțare momentan. Nu știu cât de clar este aceasta pentru Comisie. Uh, Există foarte multe dezbateri paralele și um, dezbateri despre cadrul financiar multianual, proiectele în domeniul cercetării sau în domeniul agricol și bugete agricole. Toate acestea trebuie să fie oarecum aduse sub același numitor comun. Însă aș vrea să vă întreb dacă cei 50 de miliarde de euro, pentru ca să îmi fac eu o imagine mai clară, ce reprezintă acestea? Este vorba de investițiile totale, deci volumul total de investiții pe care doriți să îl acordați prin realocări de linii bugetare, așa cum ați spus dumneavoastră, plus uh, fonduri suplimentare, plus împrumuturi de la uh, Banca Europeană sau alte surse? Deci dacă vorbim de 50 de miliarde, dacă le defalcăm pe cele trei sectoare, puteți să ne spuneți că acesta este volumul total de investiții pe care îl uh, doriți? Sau am înțeles eu greșit acest lucru? eventual ar trebui să trecem dincolo de această sumă. Apoi, în ceea ce privește instrumentele de finanțare, În ceea ce privește instrumentele financiare de care vorbeați dumneavoastră acum câțiva ani, facilitatea risk sharing sau uh, împrumuturile de la băncile europene sau alte împrumuturi la rate foarte avantajoase, toate aceste finanțări au beneficiat până acum de, dacă știu, înșel eu, de evaluări. În ceea ce privește project bonds-urile, obligațiunile pentru finanțarea de proiecte, cum vedeți lucrurile în acest domeniu? Aceste project bonds sau obligațiuni pentru finanțarea de proiecte au fost uh, stabilite de către institutele financiare sau este un proiect al Comisiei. Comisia gestionează și administrează aceste fonduri printr-o structură de guvernanță sau ce se întâmplă cu aceste proiecte? Cine sunt responsabilii de aceste proiecte? Puteți să ne spuneți câteva cuvinte, vă rog, și despre aceasta. Mulțumesc! Iar apoi, în ceea ce privește ICT-urile, ați uh, spus dumneavoastră că credeți că printr-o abordare corectă în ceea ce privește reglementarea acestui cadru, deja se vor putea face pași importanți în ceea ce privește internetul de bandă largă în Europa. Puteți să ne spuneți mai concret despre ce este vorba, care sunt problemele în momentul de față în ceea ce privește cadrul de reglementare, ce trebuie îmbunătățit în, acest, în acest regulament sau în cadrul legislativ, care sunt momentan ambuteiajele în uh, fluxul acestor uh, um, reguli de care trebuie să beneficiem cu toții. Iar în ceea ce privește energia, bănuiesc că și colegii vor mai spune câte ceva, și anume că, în general, uh, Direcția Generală pentru Dreptul Concurenței este implicată în general în susținerea uh, proiectelor în statele membre. Puteți să ne spuneți dacă se întâmplă acest lucru și în cazul acestor proiecte. Știu că Direcția Generală Concurență vine de obicei și spune că nu sunt compatibile unele proiecte cu regulile de concurență din Uniunea Europeană. Vreau să știu dacă a existat o analiză prealabilă a competenței, a, scuzați-mă, a armonizării acestor două domenii, dacă se poate într-adevăr să contăm și pe ei. Există de asemenea în acest domeniu și facilități? Puteți să ne spuneți în ce măsură ați discutat deja cu Direcția Generală pentru Concurență în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Saudaca, să are cuvântul acum. Thank you, I thank very much for, for the... coming from. Mulțumesc frumos pentru uh, prezentare. Eu sunt uh, deputat lituanian uh, și mi-am exprimat uh, uh aprecierea pentru uh, comisarul de resort care uh, Uh, oferă mare atenție aceste insule energetice care este reprezentată de țările baltice. Din păcate, uh, nu voi avea nevoie, nu avea put, uh, timpul să primesc un răspuns pentru că trebuie să mă duc la într-o sesiune de votare. Însă, vreau să fac un comentariu în acest comentariu. În acest context, avem o mare dependență energetică de Rusia. Acum am a redescoperit conexiunile directe cu Suedia, cu Finlanda, cu Polonia, ceea ce este foarte salutar pentru a merge înainte. Însă, anul viitor vom avea, o, vom încheia un studiu de fezabilitate privind sincronizarea cu rețelele europene și cred că această chestiune trebuie abordată foarte deschis. Trebuie să arătăm uh, uh, că există această dimensiune și în uh, cadrul facilității Connecting Europe. Deci, trebuie să ne informăm vecinii în legătură cu proiectele care uh, sunt în desfășurare acum. Uh, știm că există, uh, de exemplu, Eh, trei proiecte eh, eh, de energie atomelectrică în curs de proiectare și de desfășurare. Deci, dacă nu avem grijă de toate aceste chestiuni, atunci, atunci, de exemplu, districtul Kaliningrad va deveni o insulă energetică în curând. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și îmi cer scuze că am făcut acest comentariu specific pentru țara mea, dar am ținut foarte mult să mai pot face acest lucru înainte să plec la uh, votare. Mulțumesc, doamna Madurel. Muchas gracias, presidente. Yo también. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei care este astăzi în mijlocul nostru. pentru a ne explica foarte clar cum stau lucrurile. Expunerea a fost mult mai clară decât anumite părți din, <clears throat> părți din documentul pe care ni l-ați prezentat. Este vorba despre un pachet important despre care vom discuta în amănunt astăzi, pe scurt, și după ce am făcut o primă lectură, în diagonală, aș vrea să mă refer la un punct pe care nu cred că l-am înțeles foarte bine. Este vorba de anexa 1 din documentul asupra energiei. Trebuie să recunosc că atunci când s-a uh, citit acest lucru am fost destul de surprinsă. Uh, după ce v-am, la anexa 1 a propunerii, peninsula iberică reprezintă într-adevăr o insulă în sistemul electric european. Și bineînțeles că ea apare în capitolul dedicat interconexiunile nord-sud, <clears throat> obiectiv principal fiind de a trece energia renovabilă din nordul Africii dar aș vrea să vă rog să îmi citați clar care sunt aceste țări, pentru că, așa cum ați spus, este foarte important să garantăm interconexiunea peninsulei iberice cu Franța și pot să vă asigur că în textul dumneavoastră lucrurile nu sunt foarte clare. În ceea ce privește gazele, citind textul, uh, am fost uh, lovită de aceeași perplexitate. Uh, relația sud-est care s-ar face prin Pirenei va conduce la, un, la niște costuri mai scăzute decât cele care au fost evocate. S-ar ajunge la o concurență mai bună pe piață în același timp Comisia este de acord cu acest raționament, dar de ce această prezentare un pic confuză în anexa 1? Este o întrebare foarte concretă, dar care uh, ne interesează foarte mult pe noi spaniolii și v-aș ruga să ne explicați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Vindat, că avem foarte multe subiecte diferite. Eu zic să tragem o linie acum, pentru că au fost întrebări foarte detaliate și vă dau ocazia să răspundeți mai întâi Cred că este mai bine să procedăm așa, pentru că întrebările sunt extrem de diferite și altfel vorbim după aceea despre vreme și nu mai dăm răspunsurile concrete. Mulțumesc! Pentru noi este foarte util. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să revin la întrebarea cu privire la cei 50 de miliarde și al scopului de implementare a acestora. Bineînțeles că există diferențe între sectoare în domeniul energetic și în domeniul digital. După cum ați auzit uh, de la colegii mei, există multe proiecte. Este destul de dificil însă să facem o analiză completă, pentru că aceasta depinde întotdeauna de felul cum sunt pregătite și prezentate proiectele și pe care, de proiectul pe care îl alegem. Dar, în orice caz, uh, pentru toate instrumentele financiare, în general, se încearcă o maximizare a domeniului de aplicabilitate. Dacă luăm uh, domeniul transportului și uh, proiectele din domeniul transportului, vedem că investițiile totale a acestor proiecte sunt între 100, 220 și 220, 200 de miliarde de până la 220 de miliarde de euro și cred că putem susține mare parte a aceste proiecte. Probabil o parte din ele nu vor reuși. Unele vor fi mai mici, unele vor fi mai mari, dar în orice caz uh, ele pot fi facilitate de 31,7 miliarde din partea noastră. Aceasta nu garantează, bineînțeles, calitatea unui proiect, dar arată că un proiect poate să fie um, foarte util dacă deja folosește la maxim această componentă tot în ceea ce privește și instrumentele financiare și în ceea ce privește uh, celelalte instrumente de care beneficiază. Acum despre instrumentele financiare, nu? Hmm? No, no, just the evaluation and uh, the project bonds within the hmm. driving seat. Um, on, well, um, yes, the evaluations of the existing financial instruments. Evaluarea in instrumentelor financiare s-au făcut. Unul uh, era parte din facilitatea de combatere a riscurilor și în același timp și o, unul dintre ele era parte din proiectele TNT. S-a propus o s-a făcut o propunere legislativă pentru fazele de pilot al acestor proiecte. Am văzut însă că există anumite probleme electronice, dar le vom rectifica acum. Va trebui să mai uh, facem un studiu mai amplu al uh, acestor domenii, dar trebuie să vedem în primul rând cine va gestiona acest studiu. În orice caz, nu Comisia va emite aceste obligațiuni de project bonds, obligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Deci nu vorbim despre obligațiuni europene. Vorbim de folosirea unor fonduri europene care trebuie plătite către un partener financiar în cadrul uh, unor proiecte de finanțare din partea BEI, și BEI-ul folosește aceste, aceste fonduri pentru a susține o companie care s-a implicat într-un proiect. Deci e vorba de un lanț destul de lung, dar sponsorul de proiect, deci compania care se ocupă de gestionarea acestui proiect, este și cea care uh, va fi în contact direct cu BEI-ul sau cu alt partener financiar care este cea care a emis și obligațiunile, iar Comisia va facilita aceste relații. Mulțumesc. Dacă pot doar să completez, cred că este o chestiune um, pe care urmează să o vedem pe viitor și anume că trebuie să vedem ce se facilitează, facilitarea, uh, finanțarea de proiecte sau altceva. Aceste proiecte au uh, foarte o istorie destul de mare în domeniul transportului, în domeniul um, comunicării și informațiilor. Banca Europeană de Investiții și a creat un centru de expertiză pentru parteneriate public-private în statele membre și în regiunile noastre. Acum avem capacitatea, într-adevăr, să îi susținem pe promovatorii de proiecte în aceste demersuri. Noi nu spunem că PPP-ul este un efect magic, dar, în același timp, suntem destul de încrezători în aceste sectoare industriale în care proiect, cei care promovează proiecte pot să se pregătească singuri, iar apoi responsabilitatea în final este la promovatorii de proiecte, operatori și cred că provocarea pentru Comisie și pentru celelalte instituții este să se asigure că o mare parte a acestor proiecte sunt, uh, este strategică și deci respectă prioritățile cheie ale agenției digitale sau a um, rețelei uh, europene de transport. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și pentru întrebările pe care le-ați pus pe tema energiei. Voi începe cu nevoile de investiții în acest sector. În general, sectorul energetic din Europa se ridică la un miliard investițiile în acest sector, la un miliard până în 2020, dar și uh, aceasta include și distribuție și um, transmisie și uh, alte proiecte de investiții. La ceea ce ne uităm în această propunere este la investițiile necesare în uh, transmitere, deci în uh, proiectele la care mă refeream înainte, la care avem nevoie de 20 de miliarde până în 2020. 200 de miliarde, mă scuzați. Aceste 200 de miliarde uh, vor fi 140 de miliarde pentru electricitate și 70 aproximativ de miliarde pentru infrastructura gazului. Din aceste 200 de miliarde, prin uh, tarifele de reglementare, o jumătate dintre ele vor fi implementate fără probleme, deci ca business as usual, adică ca de obicei, în timp ce 50 de miliarde ar fi, vor fi întârziate prin propunerea pe care am făcut-o noi. Iar prin facilitatea Connecting Europe vom avea 50 de miliarde de investiții care nu vor fi uh, făcute din cauza accesului dificil la finanțe sau din cauza beneficiilor uh, pe care trebuie să le mai evaluăm. Deci 1,1 acele 1,4 miliarde pe care le avem pentru electricitate vor trebui să treacă prin instrumentele financiare sau prin granturi pentru ca să poată să combată acea gaură de 50 de miliarde care va apărea dacă nu intervine și serviciul public. Typically don't have a... Uh, și apoi statele membre și sectoarele publice vor contribui și ele uh, not, uh... la problema concurenței, care pentru moment nu se pune aici. În ceea ce privește această desincronizare, um, în raport cu sistemul rusesc, Comisia pro va propune curând un mandat de negociere care să permită să ajutăm acest proces care este eminamente tehnic și complex. Nu putem pur și simplu să stingem lumina și să desincronizăm sistemul rus pentru că am ajunge la un blackout. Dar cooperăm cu operatorii rețelei de transmisiune europene și în acest domeniu vom permite ca conexiunea necesară să fie stabilită între statele baltice și restul Uniunii Europene prin uh, conexiunile Uniunii. Am uh, discutat cu rușii ca să vedem în ce mod vom rezolva problema conexiunilor și atunci va fi problema între Rusia și Uniunea Europeană. Deci, încă o dată, un proces complex care nu poate să fie accelerat pentru că electricitatea este un sector foarte tehnic. Peninsula? Ehm, în ce privește peninsula iberică, evident, pentru noi ehm, suspendarea statutului de, de insulă energetică ehm, este o prioritate Eh, maximă și sperăm că până în 2014-2015 vom eh, încheia acest eh, proiect. De asemenea, dorim ca și Franța să poată beneficia de potențialul eolian deosebit din peninsula Perică, dar și de sistemul de gazoducte foarte ramificat acolo. Tocmai de aceea am propus un sistem care să treacă însă de Portugalia, Spania și Franța și care să includă și state membre mai la nord, situate mai la nord eh, de Franța. Pentru că eh, trebuie să combinăm eh, potențialul de energii regenerabile din sud cu consumul și potențialul de astfel de energii din nord. Apoi există și priorități pe termen mediu și pe termen lung deci care trec de uh, orizontul 2020. Însă pot să vă asigur că pentru noi prioritatea eh, maximă este să conectăm peninsula iberică la restul rețelelor până în 2014-2015. Mulțumesc! To respond on the question on... Pentru a vă răspunde în legătură cu întrebările la adresa sectorului eh, tehnologiilor Uh, informatice și de comunicare. Nu punem sub semnul întrebării uh, cadrul de reglementare actual. Acest cadru de reglementare a fost uh, creat în anii 90 și acum 2 ani și jumătate a fost actualizat ne-a servit foarte bine ca cadru de referință. Costurile pentru convorbirile telefonice au scăzut cu peste 40% de la liberalizarea pieței încoace. Însă am realizat că activitatea de investiții nu mai are loc în Europa ca în trecut. Deci avem nevoie de o ajustare fină uh, a articolelor uh, prezent, uh, prezentului uh, cadru de reglementare. După cum știți, punerea în aplicare a cadrului de reglementare nu ține de comisie, ci de statele membre. Tocmai de aceea cooperăm cu autoritățile de reglementare din statele membre printr-un organism comun numit BEREC, și încercăm să cre- creștem uh, certitudinea uh, juridică uh, pentru investitori. Tocmai de aceea s-au făcut studii privind caracterul nediscriminatoriu al accesului la servicii. Din păcate, consultațiile sunt în, consultările sunt încă în desfășurare, deci nu pot să vă spun în ce sens se vor ajusta uh, aceste reglementări prezente, însă ideea este să găsim mai ușor interesul, uh, echilibrul uh, acesta delicat între interesele investitorilor și uh, cele ale consumatorilor. Acest aspect este foarte um, strâns legat de metoda pe care noi o propunem pentru găsirea unor surse adecvate și eh, proporționate de eh, finanțare. Există aici eh, cerințe foarte diferite privind maturarea și, și amortizarea acestor investiții. Și tocmai de aceea urmărim aceste două aspecte în paralel. Um, în ce privește problema competiției și ajutorilor de stat. Piața uh, telecom, uh, atât la servicii cât la și infrastructura, a fost uh, liberalizată. Însă, există beneficii economice foarte mari de pe urma instalării unor uh, uh, linii de bandă largă uh, Asta înseamnă însă că există investiții care nu se uh, amortizează imediat și uh, tocmai de aceea uh, trebuie să ne gândim la, la interesele de termen lung a companiilor. Deci toate companiile atunci când își aleg un, o nouă locație se interesează în primul rând de o conexiune de bandă largă foarte bună aceasta este premisa eh, zero pentru, pentru toate aceste companii emergente și tocmai de aceea ne-am gândit la modele de parteneriat public-privat în care partea, eh, componenta publică oferă acest acces sau facilitează accesul la banda largă sau la conexiune rapidă, însă acest lucru este, eh, necesită și ajutoare de stat. Vom încerca să, uh, să coroborăm mai bine uh, uh, orientările publice pentru, pentru implicarea sectorului public în banda largă și în extinderea infrastructurii pentru bandă largă. Da? Sigur că cea mai mare parte a investiției este cea a, a, a creării uh, fizice a acestor uh, conducte și a, a uh, cablajelor. În același timp, în același timp vrem să găsim și cadrul care facilitează investițiile, respectiv întreținerea investițiilor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru aceste explicații. Cu toții suntem foarte interesați să avem la dispoziție cât se poate de multe fonduri. Pentru că, uh, pentru că nu avem suficienți bani, mai încercăm să multiplicăm fondurile existente puse la dispoziție. Este de înțeles uh, acest lucru, însă trebuie să funcționeze mecanismele pe care le puneți la dispoziție. Spuneați că unele din aceste instrumente despre care aminteați uh, sunt deja utilizate, sunt deja aplicate. Adică Eh, că există o cooperare cu parteneri către care unele din servicii deja sunt externalizate și, și că lucrurile funcționează bine. Dar nu, nu am avut noi în trecutul recent eh, probleme de genul eh, decontărilor care nu întotdeauna au fost foarte concrete. Nu considerați că am avut în trecut prea multe Eh, critici la adresa eh, pierderii controlului asupra acestor fonduri, că Comisia nu mai deține controlul total? Este posibil că au existat unele eh, situații probleme, dar chiar și departamentul nostru de cercetare a elaborat un studiu privind finanțarea BERD și BEI în aceste proiecte și chiar și raportul dumneavoastră a arătat că uh, controlul nu se pierde în aceste situații. Mulțumesc, că atunci uh, dau cuvântul altor colegi. Domnul Odi are cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am o, o reacție destul de uh, neclară vis-a-vis de această informare prezentată. Când s-a făcut uh, prezentarea, ni s-a atras atenția, președintele Barroso a făcut-o, că venise momentul să avem un mare plan de investiții european. Și când am văzut comunicarea, ne-am spus, acesta este începutul unui mare plan de investiții european, care, în prelungirea stabilității financiare a statelor membre, care este pe cale să se rezolve, uh, Uh, pe măsură ce uh, destituim guvernele puțin credibile. Avem nevoie să găsim elementele de creștere pentru că asta așteaptă de la noi concetățenii noștri. Cum să avem cele două puncte de creștere care ne lipsesc și știm care este răspunsul. O să o facem prin construcția unei piețe interne și a unei piețe a muncii și printr-un mare plan de investiții în infrastructură. Toate continentele planetei fac acest lucru. China are un mare plan de infrastructură. Brazilia numesc asta planul de accelerare a creșterii. Statele Unite și ele fac același lucru. India are un plan de creștere, iar noi avem un plan de interconectare în, Euro- în Europa de 50 de miliarde. Care este opinia mea astăzi? Consider că Comisia nu este la înălțimea sarcinii sale, vă spun exact ceea ce simt, pentru că simțim că ezitați asupra metodelor de finanțare. Spuneți că există finanțări interioare care există, dar facem niște experimentări. Citați BEI la fiecare pagină și vă atrag atenția că BEI nu poate fi amestecată cu orice fel de sosuri. Uh, BEI face un control al finanțărilor, el nu are niciun cont uh, posibilitate de a controla la nivel național și dacă ar pierde nota AAA, ar fi o catastrofă. Deci nu amestecați BEI în toate, uh, toate activitățile și cred că mai degrabă decât să ne abatem asupra unui proiectant și să, sub, proiect, să, să subcontractăm, trebuie ca Uniunea Europeană să arate clar că vrea să investească, pentru că dacă nu aducem dovada faptului că vom investi, priva, uh, sectorul privat nu va investi nici el. Sectorul privat investește acolo unde sectorul public investește. Cele trei sectoare sunt informate energia și transportul. Eu o să vă mai spun încă trei este problema apei, accesul la apă va deveni o cerință a concetățenilor noștri. Regret că alimentarea în apă a orașului Barcelona, care nu are niciun fluviu în apropiere prin Ronului, se găsește într-un uh, punct mort pentru niște lucruri pe care le cunoașteți. Avem nevoie de infrastructuri de cercetare și și spațiul aveți susținerea politică a statelor membre în demersul dumneavoastră, pentru că statele noastre membre sunt în stare de faliment, dar, din punct de vedere politic, sunt influente. Nu o să putem face nimic fără statele membre. Dacă vrem să avem un mare plan de investiții, trebuie să-l susținem din punct de vedere politic. Autoritățile de reglementare spuneau că nu avem dar, eh, banii, dar dumneavoastră spuneți că există bani problema reală care există este că în finanțările inovante să găsim modul de a taxa uh, consumatorii care se concentrează în zonele urbane și Există state membre care au utilizat finanțări pe care le-au luat de la concetățeni pentru a finanța investițiile în zonele în care uh, Uh, sfera publică trebuie să intervină din punct de vedere politic pentru a se ajunge la o coeziune și a asigura cetățenii că sunt serviți prin toate aceste tehnologii și că se află într-o egalitate de șansă ajutoarele de stat trebuie să, uh, să se termine odată cu acest subiect nu putem să spunem că există uh, o finanțare care nu se poate face pentru că există ajutoare de stat. O să faceți impopulară ca Uniunea Europeană. Prin tratatul de la Lisabona, concurența a fost declasată, ea nu mai reprezintă un obiectiv, ci un mijloc. Din punct de vedere politic, nu ne aflăm la același nivel. Dacă azi avem o nevoie de un mare plan de investiții și dacă avem nevoie de, de uh, ajutoare de stat pentru a asigura coeziunea Euro Europei, trebuie să găsiți instrumentele politice, dar nu veniți să, în țările noastre, în statele noastre, să ne vorbiți de ajutoare de stat, pentru că nimeni nu va înțelege acest lucru. Asta este tot ce vreau să vă spun. Scuzați-mă dacă sunt un pic uh, uh nervosă vis-a-vis -vis de acest uh, subiect, dar este nevoie ca după acest prim pas, uh, deci după acest pas, Trebuie ca foarte repede, în 20 de ani, să facem investiții, pentru că de aici în 20 de ani este vorba despre condiția competitivității continentului nostru. Ce ați făcut este o primă etapă și, și trebuie să veniți cu propuneri, pentru că asta este munca și responsabilitatea dumneavoastră, un mare plan de investiție europeană. Colegă Beleci. Colegul Belet. Um, thanks, uh, Chairman. I will... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi mai succint uh, decât antevorbitorul. În ce privește uh, procedura de uh, obținere a permiselor, aceasta este poate cea mai controversată chestiune din uh, tot mecanismul. Vorbeați despre un, crad, uh, un cadru temporal de maxim 3 ani care, pentru uh, obținerea creditelor. Uh, în unele state membre și autoritățile publice sunt implicate în acordarea acestor credite. Cât de obligatoriu uh, este uh, acest uh, termen și ce se întâmplă dacă o autoritate competentă națională care are autoritatea de a emite permise nu oferă acel permis în calendarul prevăzut, în termenul stabilit ce sancțiuni există pentru aceste cazuri, în special în proiecte transfrontaliere. Cum putem cum puteți dumneavoastră să sancționați uh, anumite autorități de reglementare sau să le obligați să emită într-adevăr în termen de trei ani permisele respective? Colegul Ghiurc. Colegul Ghiurc. Ghirec. Colegul Ghirec. Danke. Ja uważam, że rzeczywiście ta triada przyjęta Mulțumesc. Aceste trei sectoare care au fost alese de comisie, într-adevăr, ar putea să ofere valoare adăugată Europei, atât în eh, ce privește eh, energia, cât și eh, tehnologia informatică. Deci, în ambele sectoare există posibilitatea creării unor valori noi, dar pentru asta avem nevoie de credită și avem nevoie și de criterii bune pentru alocarea creditelor, pentru că banii sigur nu vor fi suficienți pentru toate proiectele uh, candidate. Am o întrebare de aceea în uh, privința competitivității continentului nostru și uh, componenta de competitivitate. În domeniul transportului și respectiv uh, legarea serviciului de trans- serviciilor de transport de cele de logistică. În, cu cât mai ma- internațional este caracterul marilor centre de logistice în Europa, cu atât mai, mai bine se garantează viitorul acestora. Mă gândesc, de exemplu, la centre de logistice europene ce ar putea fi construite în Polonia, Uh, pentru a stimula și uh, transportul și căile de comunicare către est. Știm că unele de căi de comunicare și de transport ar putea fi mult scurtate dacă s-ar trece prin această țară. Mulțumesc și acum domnul Dürk spune președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Um, mulțumesc și pentru prezentarea comisiei și uh, Uh, sunt convins că, la, uh, că aceste propuneri din partea Comisiei întotdeauna vin la momentul potrivit și în modul potrivit. Ce ar putea să ne îmbucure mai mult decât uh, încercările de exploatare a unor sinergii în domeniul energetic sau al transporturilor sau comunicărilor? În același timp, uh, este nevoie de finanțare și uh, evident că în ultimele minute, în ultima oră și jumătate, în special finanțarea a fost în centrul atenției noastre. Eu mă aflu printre aceia care se alătură uh, vocilor ce exprimă rezerve față de acest efect de multiplicare despre care ne povestește Comisia. Poate că în vremuri mai liniștite, într-adevăr, uh, am dat crezare unor astfel de afirmații, dar în situații de criză economico-financiară, uh, situația este alta, uh, creditele sunt mai scumpe și mijloacele de finanțare mai limitate. De aceea nu este nu este uh, de crezut că vor exista aceste uh, mijloace de finanțare. Mă liniștește că și Comisia uh, are cunoștință de, de aceste realități. Um, sunt încă unele elemente care nu sunt clare. Deci, de exemplu, legarea fondului de coeziune cu fondului pentru proiecte infrastructurale. Înțeleg că pentru transport uh, se realecă din fondul de coeziune 10 milioane, care să se alăture celor 40 de milioane în domeniul infrastructurii. Dar vreau să întreb uh, atunci, uh, vorbim de fonduri suplimentare sau vorbim de realocarea internă a unor fonduri? Apoi mai vreau să Uh, vă întreb în legătură cu utilizarea eficientă a resurselor. Vor exista uh, uh, cumva reguli specifice pentru, pentru procedurile de achiziție în acest sens? Și următoarea întrebare, în ce mod se va ține cont de aspectele regionale? Nu vorbesc de echilibru regional, ci de aspecte regionale, de caracteristici regionale. Sigur, se încearcă o echilibrare a situațiilor dar, uh, uh, de la regiune la regiune, dar uh, în fiecare regiune și în fiecare stat membru situația este diferită, posibilitățile de, diferi, de finanțare sunt diferite. Deci m-aș bucura dacă ați putea să reflectați puțin la această problemă a specificului regional și a caracteristicilor regionale. Iar în ce privește partajarea cheltuielilor, are Comisia o propunere Uh, pentru uh, modul în care statele membre ar urma să își împartă costurile. Ați vorbit de principiul simetriei, dar vreau să întreb dacă dincolo de acest principiu aveți uh, deja o, o, o viziune, pentru că n-ar fi bine dacă divergențele între statele membre ar duce la o blocare a finanțărilor. Și o ultimă întrebare care este absolut de detaliu. Um, uh, Uh, agenția de cooperare între autoritățile de reglementare în sectorul energetic este un succes al nostru, al tuturor. Vreau să întreb dacă această nouă agenție europeană de reglementare va avea rol în uh, implementarea proiectului dumneavoastră general. Mulțumesc. Colegii Toia. Doamna Toia are cuvântul acum. Grazie, președinte. Ma, e... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi pleca de la o premisă care seamănă cu ceea ce spunea domnul Odi. Pentru noi toți ar fi bine să avem o posibilitate de dialog politic cu comisarul în ceea ce privește evaluarea strategică a acestor opțiuni. Este un mare plan de relansare la nivel european în ceea ce privește investițiile, locurile de muncă dar nu este momentul să facem o astfel de evaluare. Ca să rămânem numai la ceea ce ați prezentat dumneavoastră, aș spune că eforturi de programare mi se pare pozitiv, ambițios, îl apreciez, s-au definit priorități în materie de programare și asta este foarte important. Efortul de reglementare este și el important pentru acest pachet. S-a făcut referință la tot ceea ce este interconectat cu el. Uh, o bună reglementare este un factor de dezvoltare a investițiilor. Deci acest aspect uh, uh, aspect de reglementare, linii directoare, sunt uh, convinsă, dar sunt mai puțin convinsă, ca poate și alți colegi ai mei, în legătură cu aspectul inovație, eficiență a acestui nou mecanism. De ce vorbesc de inovație? nu înțeleg dacă utilizarea instrumentelor financiare care sunt deja experimentate, puse în practică, face obiectul unei revizuiri critice, pentru că nu totul a fost pozitiv. Să luăm un exemplu în ceea ce privește funcționar, funcționarea BEI. În octombrie sau mai degrabă în, octom- în toamna lui 2008, cu ocazia Um, apariției crizei, Europa a făcut un plan de relansare. Acest plan era o acțiune a Comisiei, era vorba de 30 de miliarde de care, prin intermediul BI, trebuia să ajungă la IMM-uri. Știu ce s-a întâmplat în țara mea, dar plecând de la acești bani, vreau să întreb ce a ajuns la nivelul IMM-urilor, când știm foarte bine că acești bani trebuiau să dea un impuls economiei în fața acestei crize. Trebuie să facem o revizie critică, dar uh, să nu ne mulțumim cu aceste studii care spun că vis-a-vis -vis de unul sau două cazuri totul merge bine. Să vedem ce este nou vis-a-vis -vis de aceste mecanisme existente. Se vorbește de un subiect foarte important, uh, de acele obligațiuni pentru finanțare de proiecte, dar dacă acest lucru este experimental, trebuie să fim foarte prudenți. Există așteptări foarte mari, uh, se vorbește în continuare de aceste obligații posibil și inimaginabile, dar să vorbim despre obligațiuni acolo unde există proiecte mai simple. Eu nu am înțeles bine în ce consistă exact acest lucru. Alți colegi deci care este clar intervenția europeană? Pentru că aceste obligațiuni sunt emise de cei care sunt promotorii unor mari investiții ca să se autofinanțeze. Deci ei emit. Dar care este contribuția europeană? O garanție, o partajare a riscurilor? Este vorba numai despre un instrument de... Eh, și aș vrea să înțeleg mai bine acest lucru. Pentru că mâine sau poimâine Comisia Europeană în cadrul unei revizuiri a instrumentelor de guvernanță, va prezenta o carte verde asupra diferitelor uh, obligațiuni, inclusiv acestea pentru finanțarea proiectelor. Aceste instrumente novatoare, foarte eficiente, sunt bune, dar vrem să știm care este efectul lor asupra economiei. Trebuie ca aceste instrumente să fie foarte clare și să fie clar cum vor fi utilizate. Nu putem să fim foarte entuziaști, dar atunci când vorbim cu interlocutorii economici în țările noastre, se vorbește mult de încetineală, de lipsa de facilități pentru gestionarea acestor instrumente create de comisie. Thank you and I, I share other people's concerns that we urgently need. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce spun ceilalți colegi că este nevoie să combatem lipsa de investiții în infrastructură și în alte domenii. Însă există o problemă în ceea ce privește potențarea banilor publici. Și ați spus și dumneavoastră că bugetul Uniunii Europene nu poate să fie potențat la nesfârșit. Trebuie să fie foarte clar că dacă luăm uh, fonduri din bugetul european și le investim, de exemplu, și le punem în BEI, apoi BEI-ul ca să investească prin uh, intermediul unui împrumut sau unei garanții, BEI-ul nu va putea să împrumute, din câte am înțeles eu, mai mult decât ceea ce a primit de la bugetul european. Deci nu există o potențare prin intermediul BEI, pentru că, de fapt, motivul pentru care BEI-ul are un rating de AAA este faptul că aceste credite sunt garantate. Deci creditele pot fi acordate altor bănci, pentru că nu trebuie să urmeze obligațiilor de capital care, pe care trebuie să le urmeze alte bănci. Deci întrebarea este, poate BEI-ul să împrumute mai mult și să garanteze mai mult decât ceea ce primește de la bugetul european? În al doilea rând, înțeleg că un scop, alt scop este să sporim investițiile private în, investi- în infrastructura pe termen lung. Însă, o mare parte din cei care lucrează la comisie în acest domeniu doresc ca fondurile să fie atribuite fondurilor de pensii fonduri și altor fonduri pentru ca aceasta să potențeze la rândul său garanțiile. Însă nu vorbesc aici de um, Vorbesc aici de ceea ce a spus înainte și anume de faptul că trebuie să ne asigurăm ca cei care vor să facă investiții pe termen lung în infrastructură să se gândească și de ce este nevoie de legislație suplimentar, suplimentară care duce la o scumpire a investițiilor în acest domeniu. Deci eu cred că e nevoie de o abordare mai coerentă în acest domeniu. Și un al treilea punct care mi se pare important și care este foarte puțin popular este chestiunea ratingurilor creditelor. Pentru că o mare parte din acești investitori uh, au dificultăți să, investite, să investească în proiecte care nu au un rating foarte bun. Aceste fonduri trebuie să sporească, de fapt, ratingul în general, însă ne aflăm în momentul de față într-o situație în Europa în care unele state nu au un rating foarte bun în momentul de față și deci proiectele din aceste țări nu vor fi uh, notate foarte bine cu sau fără ajutorul BEI. Deci, întrebarea este dacă aceste țări vor fi apoi excluse din aceste proiecte din cauza unor probleme de datorie publică pe care le au în momentul de față, când proiectele în sine ar putea să fie foarte bune. Deci, eu aș vrea să mă asigur că lucrurile merg uh, la toată lumea și sunt acordate tuturor și nu, sunt, uh, nu exclude pe unii dintre ei. Aș vrea să știu, deci, dacă unele, legislat, unele părți ale legislației nu fac decât să reducă investițiile uh, private și dacă putem, într-adevăr, să garantăm ratingurile de credit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ivailo Calfin, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea urmează oarecum întrebarea Uh, colegilor mei pe tema instrumentului european Connecting Europe. De fapt, acesta va fi un fond care va fi direcționat către proiectele profitabile din punct de vedere comercial, deci proiectele fezabile. Dacă vrem să combinăm acesta cu alte chestiuni de obligațiuni sau de investiții private. În același timp, ați menționat faptul că așteptați ca aceste fonduri să aducă după sine 15 sau 20% de creștere în uh, fonduri. Deci, întrebarea ar fi dacă avem 15 miliarde de fonduri publice în facilitatea Connecting Europe, atunci investițiile totale s-ar ridica la 752 de miliarde uh, către un trilion chiar. Deci întrebarea este dacă aceasta ar fi o chestiune care ar ține numai de proiectele comerciale. Cu un astfel de rezultat, sperăm ca banii publici, uh, deci să aducă după sine proiecte publice. Noi însă suntem foarte aproape de o logică comercială atunci când ne gândim la investiția într-un proiect. Deci întrebarea este dacă credeți că va exista o cerere destul de mare pentru astfel de, um, de proiecte și în al doilea rând vreau să vă întreb dacă aceasta este compatibilă cu alte tipuri de finanța, finanțare care există. Danke sehr. Mulțumesc. Noch eine Frage hinterher. Mulțumesc. Aș vrea să mai pun și eu o întrebare înainte să se dea toate răspunsurile. Uh, toți colegii ne-au spus că avem nevoie foarte mare de investiții în infrastructură, avem nevoie de fonduri în acest domeniu, asta este clar. În al doilea rând, trebuie să ne răspundem la întrebarea lui Vicky Forci, anume cum putem ca capitalul privat care există să fie atras mai degrabă către proiectele de infrastructură în momentul de față tot ceea ce facem noi la nivel politic, toate deciziile pe care le luăm sunt întotdeauna utile sau de fapt câteodată luăm decizii contraproductive. Cine investește în proiecte de infrastructură dorește să câștige bani, deci noi trebuie să permitem acest câștig de bani, ceea ce nu este întotdeauna foarte consecvent în deciziile pe care le luăm noi la nivel politic. Există multă lume care a spus același lucru de fapt și cred că este un punct extrem de important. În al doilea rând, fondurile publice pe care le avem sunt limitate. Nu putem să facem o magie, să avem mai multe. Deci, de aceea vreau să vă pun o întrebare foarte concretă. Eu mă îngrijorez câteodată pentru că în perioada de criză bancară am învățat că magicienii care se plimbă pe aici și uh, operează prin domeniul bancar, încercând să facă magie cu fonduri financiare, financiare care să se potențeze, încearcă acum să vină să facă magie cu fondurile publice. Deci, foarte pe scurt, mă îngrijorează foarte tare dacă nu cumva exagerăm cu creativitatea și instrumentele noastre și creăm, de fapt, aceeași problemă din sectorul bancar și o transpunem în sectorul public. Vreau să mi se răspundă la această întrebare. Este oare sigură această uh, dorință sau este doar o nevoie sau un entuziasm de a avea mai multe fonduri, faptul că încercăm să folosim acum astfel de instrumente? Cât de sigur este această dorință? Și aceasta, cred eu, este întrebarea centrală. Pentru că o bancă sigură, aceasta ar fi de fapt organizarea unui capital privat. Aceasta ar fi de fapt o garanție. Da, nu vreau să fiu prea concret, dar vroiam neapărat să pun această întrebare. Știu că acum avem foarte multe întrebări, unele nu sunt foarte simplu uh, de uh, abordat. Cine vrea să înceapă? O să încep eu. Poate că voi răspunde mai întâi domnului Odi și doamnei care nu reușesc să-i descifrez numele și îmi cer scuze. On va bien entendu euh, ramener avec nous, comme vous nous l'avez euh, tous les deux. Ați sugerat amândoi, dar cred că trebuie să spunem că acest instrument și acest buget de 50 de miliarde ilustrează sau confirmă faptul că analiza noastră este împărtășită de comisie în sensul că drumul pentru către cunoaș- creștere trece printr-un mare proiect de investiție europeană. Cred că putem vedea această propunere a Comisiei sub unghiuri diferite, dar întotdeauna rămânând în uh, limitele realismului bugetar. Cred că sunteți foarte siguri de faptul că acest buget este foarte important. Uh, sumele nu sunt aceleași cu cele pe care le-am putut găsi în planurile americane, chineze sau indiene și dincolo de capacitatea de a face aceste mari investiții la nivel uh, european, comunitar care se pot fi completate la nivel național și despre asta trebuie să ținem seama atunci când uh, gândim la sumele investite. Trebuie să mai reținem și faptul că investițiile propuse în cadrul acestei facilități de 50 de miliarde sunt foarte bine orientate și ele își propun să integreze infrastructurile naționale într-un sistem comunitar. Așadar, calitatea acestui, acestei investiții face ca Chiar dacă sumele nu sunt comparabile cu efectele de anunț pe care le-am avut în altă parte, impactul în termeni economici poate să fie și el foarte important într-o logică mai puțin clară, dar pe termen lung pentru economia europeană, programul care este prezentat în cadrul celor trei orientări și în cadrul acestui uh, instrument financiar este foarte ambițios. Îmi permit să vorbesc și de propunerea în materie de cercetare. Infrastructurile de uh, cercetare vor fi și ele în uh, linia noastră de miră. Este vorba de programul Gali Galileo și programul GMS, care trebuie să beneficieze de, de finanțări um, comunitare foarte importante. În ceea ce privește apa, problema este, bineînțeles, mult mai locală și mai regională. Există nevoie de investiții și cred că instrumentele sunt întâi de toate naționale și apoi pot să fie sprijinite de instrumente de politici regionale și mai ales prin fonduri care vin de la BEI lucruri de care mai mulți dintre dumneavoastră au discutat aici. Asta ar fi o primă etapă foarte importantă și vă împărtășim comentariile comisiei și vom transmite comisarilor uh, comentariile noastre. În ceea ce privește nevoia de a avea criterii care să fie într-adevăr criterii precise pentru a face o alegere la nivelul uh, proiectelor, mai ales în uh, acest exemplu în domeniul transporturilor, într-adevăr va fi o problemă esențială și propunerea este construită în cele trei domenii, astfel încât să asigure faptul că alegerea proiectelor se face plecând de la uh, valoarea ajutată la nivel european, adăugată, pardon. Uh, vom putea să alegem proiectele integratoare cele mai importante, importante iar în domeniul transporturilor, viziunea dumneavoastră, trec la engleză, uh, funding in transport viziunea dumneavoastră de a concentra fonduri din, pentru domeniul transportului și în uh, facilități de logistică este, este un lucru pe care noi îl împărtășim absolut. Uh, deci uh, comodalitatea transportului este foarte importantă, de aceea porturile, porturile navale și maritime, gările uh, de uh, triaj sunt foarte importante pentru că au o dimensiune de infrastructură, dar și o dimensiune de servicii foarte importantă. De aceea noi susținem crearea unor facilități de logistică. Asta inclusiv la uh, interfața sistemelor uh, europene de transport cu rețelele uh, țărilor terțe învecinate. În ce privește instrumentele de politici regionale, uh, sunt multe de spus. Aș spune uh, doar că mâine în Comisia de Afaceri Regionale a Parlamentului European vom avea o prezentare pe această temă. Însă, în general, vom avea grijă în ce mod vor interacționa aceste politici regionale cu instrumentele noastre cu aplicabilitate regională. Este important acest lucru atunci când discutăm cu statele membre despre parteneriatele pe care le vom iniția. Pentru că noi ne concentrăm pe valoarea adăugată europeană, eh, iar instrumentele regionale sunt cele care se concentrează pe valoarea adăugată la nivel regional ce se creează. Eh, ați vorbit și despre o parte a fondului de conexiune, cele 10 milioane care vor fi transferate, dacă doriți așa, în această nouă facilitate de conectare europeană. Propunerea noastră Uh, dorește să ajute uh, statele membre uh, participante la fondurile coreziune pentru o concentrare mai bună a fondurilor în proiecte care au menirea de a aduce valoarea adăugată europeană. Cred că cu aceste 10 milioane realocate putem să ajutăm proiectele mai dificile, cum ar fi cele în transportul feroviar, dar și uh, proiectele cu caracter transfrontalier. Deci cele 10 uh, miliarde vor fi uh, folosite astfel încât proiectele care au fost uh, propuse și selectate vor, uh, vor putea fi dezvoltate într-o manieră cât se poate de eficientă. Cred că majoritatea celorlalte întrebări vizau aceste instrumente de finanțare inovatoare și Banca Europeană de Investiții. Nu știu dacă colegele mele mai doresc să revină pe alte aspecte uh, și atunci eu voi reveni în încheierea comentariilor. Da, mulțumesc. Uh, două întrebări legate de energie. Odată propunerea legată de propunerea de emiterea permiselor, licențelor. Ehm, mai întâi, v-aș spune că trebuie să ne asigurăm într-adevăr că eh, aceste licențe sunt eh, date atunci când este nevoie de investiții. Deci nu putem să așteptăm până în 2020 să lansăm o investiție. Eh, propunerea noastră ar urmea să aibă un caracter obligatoriu, deci mă refer la termenul obligatoriu, și avem și un instrumentar uh, uh, dezvoltat uh, astfel încât să garanteze respectarea termenului de trei ani. Avem deja unele bune practici consacrate în unele dintre statele membre, de exemplu în Regatul Unit, în Danemarca, Irlanda, țările de jos și Eh, mai nou și în Germania. Deci este posibil să respectăm acest termen și tocmai de, această, de aceea eh, propunerea asta reflectă și aceste bune practici. Ce se va întâmpla dacă autoritatea competentă nu va lua o decizie în termen de trei ani? Ei bine, eh, sancțiunile sunt cele obișnuite în practica europeană deci Comisia va reacționa ca în orice altă situație de încălcare, dar uh, noi sperăm să nu se ajungă acolo pentru că am propus și măsuri de urmărire și monitorizare foarte intense a tuturor proiectelor, deci uh, promotorilor, uh, promotorii proiectelor, autoritățile de reglementare, deținătorii infrastructurilor de transmisie vor avea întâlniri regulate prin care vor încerca să identifice și să înlăture orice obstacol în calea implementării. Deci sperăm ca acțiunea, orice acțiune de corectare să poată fi luată înainte de expirarea termenului. În ce privește uh, agenția care a fost uh, constituită mai devreme anul acesta și care are rol de reglementator european în domeniul energiei cu sediul la Ljubljana, uh, se va, această agenție se va ocupa de unele elemente de reglementare, dar va monitoriza și procese, va și monitoriza procesele în cooperare și prin acțiuni coordonate cu autoritățile de reglementare naționale. Puțin, puține câteva cuvinte în ce privește eh, complementaritatea eh, cu fondul eh, de coeziune. În ce privește partea fizică a investițiilor, considerăm că aceste fonduri pot fi complementare. Cu toate că, că ne așteptăm ca fondul de coeziune să fie mai atractiv pentru candidați din cauza posibilităților sporite de cofinanțare. Însă, Eh, cerințele de lichiditate eh, sporită ar putea eh, să reorienteze candidații, solicitanții. Tratatul, de exemplu, oferă regiunilor periferice un, o oarecare marjă de interpretare a cerințelor din fondul de coeziune. Iar în ce privește dividenda digitală um, și aici există o um, oarecare marjă de, de interpretare a, a acestei prevederi. <laughs> Permiteți-mi, vă rog, să încep să răspund la toate, răspuns, la toate întrebările privind uh, instrumentele financiare. Au fost întrebări foarte numeroase în ceea ce privește contribuția Uniunii Europene și mecanica obligațiunilor de proiect. Colegii au spus foarte corect la obiect dacă oare este doar o contribuție de împărțire, de partajare a riscului din partea Uniunii Europene sau nu. Da, este o formă indirectă de a obține ceea ce dorim printr-o contribuție de partaj de risc în loc să mergem să creăm instrumente directe finanța, de finanțare care sunt mai dificile de asigurat, de fapt, și nu este sigur că vom putea avea garanții de la buget prin ele. Trebuie deci să ne asigurăm cât mai bine că știm care sunt resursele bugetare pe care le alocăm și atunci când creăm instrumente financiare. S-ar putea să întrebați de ce contribuie comisia, oare de ce BEI-ul nu poate să facă aceste lucruri singură? Există îngrijorări cu privire la uh, puterea băncilor de acțiune și la ratingul acestora. În ceea ce privește inițiativa Project Bonds, pe de o parte este una mai riscantă decât uh, un împrumut clasic. Pe de altă parte, e vorba de o parte mai mică a costurilor de finanțare a proiectelor, deci doar 20%, în timp ce un împrumut poate să acopere 50% din costurile unui proiect. Rezultatul net al faptului că și Comisia oferă o contribuție de partajare a riscului și împărțirea responsabilităților în acest sens este următoarea. Nu ar trebui să existe niciun, nicio creștere netă în a pârghei băncii respective. Banca ar trebui să poată să-și mențină ratingul pe și nu să se aventureze într-o chestiune foarte riscantă. Sigur că aceasta nu transferă problema ca atare la bancă, dar este și sarcina comisiei să se asigure că există anumiți parametri care se gar, sunt garantați și că banca păstrează acești parametri. În general, banca și verișorii săi internaționali sunt de obicei instituții conservatoare, poate chiar prea conservatoare pentru unii dintre noi. Dar, în cazul BEI, este Banca Uniunii Europene, este o instituție care funcționează conform tratatelor și eu sunt de părere că noi, instituțiile, avem mai multe posibilități de a supraveghea banca și de a pune întrebări atunci când acționează decât ceilalți parteneri. Trebuie să reținem acest lucru atunci când spunem că este nevoie de parteneri suplimentari pe lângă BEI. Sigur că dacă vrem să obținem o expertiză corectă și o acoperire geografică corectă, de asemenea o implementare maximă a strategiei noastre, atunci e nevoie de cât, cât mai mulți parteneri. De asemenea, este adevărat că unele din aceste bănci, BERD sau uh, băncile de investiții din Nord sau uh, băncile naționale de dezvoltare au și ele limitările lor în ceea ce privește statutul lor. Noi încercăm să ne uităm de unde am putea avea alți parteneri de finanțare, dar vom continua acest proces și considerăm că găsirea partenerilor nu poate să se facă după un model standard pentru că fiecare instituție are restricțiile ei. În ceea ce privește aspectele de reglementare, suntem conștienți de discuția pe tema Solvency 2 și alte le precum solvabilitate 2, mă scuzați. Știm însă că există probleme majore în statele membre. Unii spun că acesta este, obiectiv, este piedica majoră în calea unor investiții pe termen lung, alții spun că nu este așa de grav pentru că se pot implementa modele gata definite și apoi succesul este garantat. Însă, în discuțiile cu serviciile comisiei, și la nivel național, încercăm să vedem care este problema de fapt. Dacă este mai degrabă ceva la nivelul Comisiei, la nivelul Uniunii Europene, care dictează ce trebuie făcut la nivel național, sau dacă există o diferență în felul în care statele membre au implementat anumite reguli. Trebuie să continuăm să analizăm aceste aspecte și în ceea ce privește statele membre care au o situație mai dificilă nu pot să beneficieze acestea de instrumentele financiare? M-ați întrebat. Cred că trebuie să testăm acest lucru. Răspunsul va fi dat cu siguranță de agențiile de rating. Dar aceasta este o abordare mai dogmatică. Susținerea prin facilitatea Europa 2020 obliga obligațiunilor finanțări de proiecte, este să avem o calitate mai bună la proiectele noastre. Deci, întrebarea este, este destul să avem acest cel uh, pentru a depăși riscurile care sunt uh, asociate țării în care se dezvoltă acel proiect? Sigur că dacă vorbim de ratingul uh, pentru credite, întrebarea este dacă avem vreo posibilitate să depășim uh, limitarea țării în ceea ce privește ratingul său, care în general este o limită pentru toate entitățile care se ocupă de proiecte în acea țară. Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem, trebuie să încercăm să facem mai multe și din perspectiva arhitecturii proiectelor, să încercăm să abordăm această chestiune mai bine. Noi să sperăm ca aceste probleme să se rezolve într-o fază pilot. Cam atâta vreau să spun. Mai vrei să spui și tu ceva? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Deci nu există o responsabilizare, eh, Nicolo, de bugetul european. Eh, vom transfera fonduri eh, către instituțiile financiare pe măsura progresării proiectului, deci nu va fi grevat bugetul iar în ce privește uh, BEI și uh, sigur că banca va decide cine este eligibil și cine va beneficia de uh, proiect, uh, pentru că banca va uh, analiza riscurile uh, conform propriilor sale criterii. Noi nu influențăm banca în aceste decizii. Și așa cum a spus-o Eva, vom încerca să ne asigurăm că vom avea o distribuție geografică relativ bună a acestor proiecte, ceea ce înseamnă că promotorii proiectelor și instituțiile europene trebuie să intre în dialog pentru a pregăti proiecte care, sunt, uh, care se pretează la această finanțare și că vom uh, uh, avea o distribuție geografică dincolo de criteriile obligatorii. Uh, ce se mai poate face este să uh, facem o uh, coroborare mai bună, o amestec, un amestec între elementele de grant și respectiv de finanțare prin instrumente tradiționale de piață. Este una din provocările uh, care trebuie să-i facă față Comisia pentru ca acest instrument să devină unul de succes. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumim și noi, doamnelor și domnului, din partea Comisiei pentru aceste informații. Mă bucur și că nu am discutat despre proiecte individuale și că am reușit să uh, păstrăm discuția, să o cantonăm într-o zonă de uh, principii fundamentale nu, nu are nimeni nicio doiel în ce privește nevoia de a investiții în sectorul transportului, tehnologiilor informației și energiei. Dar mă bucur că uh, mă bucur că s-a discutat despre aceste chestiuni, pentru că există foarte multe temeri în ce privește aceste noi resurse inovatoare de finanțare. Se, eh, există rezerva ca această eh, creativitate în găsirea resurselor de finanțare eh, ar putea să ne ducă într-o nouă situație de criză sau în aprofundarea celei prezente. Deci este foarte important ca finanțarea să fie una solidă, uh, și să este important să vedem în ce măsură putem să uh, deblocăm mai mult capital privat în finanțarea, cofinanțarea acestor uh, uh, proiecte. Pentru că această cale ar fi cea mai bună, cea mai solidă și care ne-ar feri de creativitatea financiară și fiscală, în ghilimele, care ne-a făcut atâtea probleme până acum. Vă mulțumesc că ne-ați făcut această primă prezentare și că ne-ați răspuns la întrebări. Vom uh, considera așadar încheiată dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi. Doamnelor și domnilor, în principiu am putea continua cu următorul de punct de pe ordinea de zi, dar parcă nu interesează pe nimeni, spune președintele. Ist hier irgendwas passiert, dass alle rumquatschen? S-a, s-a întâmplat ceva, că acum toată lumea e în vervă și implicată în discuții? Um Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden Stimați colegi, nu suntem la piață, ci la o reuniune de comisie parlamentară. Deci dacă aveți discuții conexe sau tangente, vă rog să le continuați în afara acestei sale. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Trebuie să trecem. Domnul Klaus Forele Petersen este în sală? Poate vă ocupați și dumneavoastră locul aici alături de mine. Vă rog. Dacă sunteți de acord să începem. Nu? Timpul e bani, nu-i așa? Și bani nu prea avem, așa că haideți să continuăm. Technical problems once again. Yeah. Iar avem probleme tehnice? Bun. Singur. gut. Ja, mir geht's gut, Bin immer interessiert, dass die verbleibenden Kollegen să știți că eu trebuie să asigur continuitatea acestei reuniuni, deci cei care vor să rămână să poată uh, lucra însă observ că există o problemă tehnică care a fost și azi dimineață, adică nu se potrivesc proiectorul cu calculatorul. Da. Uneori ar fi bine doar să începem să ne spunem părerea fără uh, toată tehnica asta. Bun. Deci așteptăm un minut, două și dacă nu, nu merge uh, tehnica, atunci va trebui să continuăm fără aparate, da? Doamnelor și domnilor, sunteți de acord, da? Că începem. Vrem să asistăm la prezentarea unui studiu cu tema Obstacole și bune practici în aplicarea testului IMM. Haide, mie mi-ar plăcea să vorbim despre bunele practici și obstacole, dar, mă rog, haideți să vedem de ce au ales această ordine oratorii noștri. Uh, pentru acei câțiva colegi care au rămas în sală vom avea o prelegere specială. Vorbitorul nu are microfonul pornit, din păcate nu putem continua. And then you can start if you... Bun, puteți începe dacă doriți. Trebuie să folosiți celălalt microfon însă. Uh. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-a acordat uh, pentru a vă împărtăși din munca mea. Uh, provin de la organizația Copenhagen Economics. Uh, din însărcinarea dumneavoastră am desfășurat un studiu în legătură cu testul IMM-urilor în statele membre și cum este reflectat acest test în serviciile Comisiei. Știți că există uh, acel Small Business Act, uh, legea IMM-urilor din 2008, în care, 2000, în care statele membre sunt uh, uh, solicitate să aplice acest test al IMM-urilor atunci când se înregistrează alt, uh, alte IMM-uri noi. Uh, dar și când uh, se emit uh, și se adoptă texte legislative cu impact asupra IMM-urilor. Important este ca toate măsurile legislative să fie uh, uh, evaluate și prin prisma impactului lor asupra activității MM-urilor. Adică, care sunt barierele, obstacolele uh, pe care le observăm în aplicarea acestui test uh, atunci când statele membre și Comisia folosesc acest test? Ne-am bazat pe două ipoteze, un studiu al Comisiei în care uh, statele membre, uh, respectiv autoritățile competente pentru implementarea testului IMM au fost uh, solicitate să răspundă unor întrebări. Și pe de altă parte am desfășurat studii de caz în 7 din 27 state membre, Danemarca, Regatul Unit, Eh, Letonia, România și încă un alt stat membru. Mai întâi, principalele mesaje ce reiesc din uh, acest studiu, principalele concluzii. Voi arăta apoi cum se este folosit testul IMM în statele membre și la nivelul Comisiei. Vă voi arăta apoi care sunt obiective, uh, uh, obstacolele uh, și provocările constatate și în încheiere voi face unele recomandări atât statelor membre cât și Comisiei, respectiv voi avea plăcerea să răspund la întrebările dumneavoastră. Care sunt mesajele cheie către dumneavoastră? În primul rând, trebuie să spun că nu am fost impresionați de măsura în care este aplicat testul IMM în statele membre, dar nici măcar la, la nivelul Comisiei. Doar 15 state membre și serviciile Comisiei aplică testul IMM sau teste similare. Aplicarea testului este neegală și este de multe ori Uh, o aplicare de tip ad hoc, inclusiv în țările în care acest, loc, acest lucru are loc. Serviciile Comisiei aplică testul în aproape toate cazurile, dar nu există o consecvență nici la acest nivel a aplicării testului. De aceea considerăm că există din belșug uh, posibilități de îmbunătățire a situației, de, de ameliorare a situației prezente. În al doilea rând, am evidențiat unele provocări eh, fundamentale în legătură cu eh, implementarea testului IMM. Și credem de asemenea că un, set, un singur set de reglementări și de orientări nu poate fi aplicat tuturor statelor membre pentru că situația în aceste state membre este diferită de la caz la caz am uh, efectuat un stadiu, studiu cu un chestionar și uh, din întrebările pe care le-am uh, primit rezultă că avem nevoie de politici diferențiate, dar aceste politici pot fi aplicate numai atunci când există voința de a aplica testul IMM, de a aplica regulamentele în cauză. Numai atunci are Uh, sens să aplicăm acest uh, test al IMM-urilor. Însă încă sunt state membre care trebuie să ajungă la un consens politic în această privință. Am uh, identificat un grup de adepți, adică state membre care sunt adepte ale testului, care și-au pus în aplicare unele metodologii, dar care nu aplică încă cu consecvență 100% aceste Uh, reguli. În unele cazuri, testul IMM a fost o îmbunăt- a reprezentat o îmbunătățire a analizei uh, legislative, dar nici asta nu în toate cazurile. Și aici mai încape loc de ameliorare. Apoi, avem un grup de avansați, adică state membre care uh, au deja implementate metode avansate de punere în aplicare a testului IMM. Și aici, la un alt nivel, evident, există loc de îmbunătățiri în ce privește complianța, adică utilizarea metodelor cele mai adecvate în toate, pentru fiecare caz în parte. Ce recomandă studiul nostru? Noi recomandăm continuarea punerii în aplicare uh, în, într-o manieră și abordare nuanțată, adică statele membre în unele cazuri trebuie doar să ajusteze uh, anumite măsuri, alte state membre trebuie să uh, pună în aplicare unele metode mai bune și trebuie evident adoptate orientările. Nu trebuie doar să ai niște politici, dar trebuie să existe și orientări specifice pentru a da viața acestor politici. În al treilea rând, trebuie susținută uh, implementarea. Cu alte cuvinte, este nevoie de măsuri de control și de monitorizare uh, pentru punerea în aplicare trebuie să existe apoi servicii specializate care să fie suficient și în mod corespunzător uh, dotate și instruite și trebuie să existe o cooperare între diferitele servicii pentru a crește în continuu calitatea acestor teste. Ultima recomandare la care voi reveni în finalul prezentării este că acest test al IMM-urilor este, trebuie pus în contextul mai larg al unei mai bune guvernări în general. Deci, testul IMM nu este un uh, test, uh, un scop în sine, ci este parte a unui context mai mare. Trebuie trebuie uh, întotdeauna încercată evaluarea în prealabil a impactului general al unui act legislativ și cred că, credem că IMM-urile într-adevăr trebuie incluse în toate studiile de impact de acum încolo. Haideți acum să, să uh, continuăm cu uh, prezentarea propriu-zisă a testului IMM. Definiția Comisiei este următoarea. Ea este aplicată de altfel și în unele state membre. Deci este vorba de o procedură uh, prelegislativă în patru faze. Sunt așa de patru etape. Mai întâi se Uh, consultă uh, părțile implicate, deci IMM-urile, pentru a primi un feedback în legătură cu cum ar putea să afecteze noua legislație uh, aceste IMM-uri. Apoi urmează o evaluare preliminară cu accentul pus pe IMM-uri sau pe anumite tipuri de IMM-uri. În a treia etapă se prevede cuantificarea impactului deci cuantificarea uh, costurilor administrative, financiare, modul în care uh, este afectat uh, o anumită categorie de IMM-uri de pe un anumit sector al pieței în domeniul competitivității, de exemplu, și în al patrulea rând o, o evaluare a unor posibilități alternative la propunerea, la ipoteza susținută. Sau, uh, tot în această fază s-ar putea discuta anumite derogări, uh, se pot continua consultările în ce privește posibilitatea IMM-urilor de a, de a se uh, conforma acestor reglementări. Deci trebuie să știm foarte exact cine va fi afectat Uh, în ce măsură și instrumentul în cel mai bun caz vă va da posibilitatea să prevedeți consecințele asupra imm ului dar și uh, din alte puncte de vedere. În ansamblu, ideea este de a uh, garanta o mai bună calitate a legislației propuse. Și despre asta e vorba la testul IMM. Iată care au fost răspunsurile pe care le-am primit din, din cele 27 state membre. 21 state membre spun că susțin testele, dar mai puține merg mai departe. Pentru că, în realitate, doar 15 state membre spun că aplică testul IMM în toate sau aproape toate cazurile în care se pregătește un nou document legislativ și dacă îi întreb câte teste au desfășurat, să zicem, în 2010, vedem că în 11 state membre uh, s-au aplicat doar 20 de teste IMM. Deci dacă aceste state membre spun că uh, în Uh, aplică testul IMM doar uh, în toate cazurile, atunci mie se pare uh, greu de crezut că un stat membru are doar 4-5 acte legislative pe an care sunt evaluate din prisma IMM-urilor. Deci, există în multe state care nu le prea aplică, există șase state care le aplică doar în cele mai puține cazuri și state, șase state care nu le aplică deloc. Ce am mai aflat? am aflat măsura în care statele membre au orientări uh, pentru uh, serviciile guvernamentale specializate în aplicarea testului. Am observat că există uh, mari variații la nivelul statelor membre în ce privește uh, existența acestor orientări, respectiv uh, diferitele cerințe uh, aplicabile. mai ales eh, modul în care se desfășoară testul este foarte diferit de la un guvern la altul, dar și în sânul aceluiași guvern se există variații foarte mari de la un serviciu guvernamental la altul. Deci cu toate că există în unele state membre eh, orientări eh, generale, aplicarea acestor orientări și interpretarea lor de la serviciu la serviciu guvernamental diferă foarte mult. În consecință, testul este aplicat în mod foarte diferit. Iată, 16 state membre spun că consultă în mod regulat uh, IMM-urile. Uh, deci, uh, de multe ori, chiar dacă se adoptă un act legislativ cu privire la IMM-uri, nu întotdeauna sunt consultate IMM-urile. 12 state membre susțin că cuantifică impactul asupra IMM-urilor a unui act legislativ. 16 state membre eh, susțin că încearcă să găsească eh, măsuri de compensare eh, pentru efecte nedorite și 12 state membre susțin că evaluează din punct de vedere al calității testul aplicat. Deci aici există mari variații, nu doar în ce privește frecvența aplicării testelor, dar și în ce privește modul de aplicare al testelor important, evident, este să folosești același instrumentar de uh, realizare a testelor IMM. Ca o privire de ansamblu, vă arat această diagramă. Am încercat să amplasăm statele membre între două coordonate, utilizarea consecventă a testului respectiv utilizarea unor măsuri, aplicarea unor măsuri mai sofisticate. Și uh, se conturează două grupuri. Există state membre care includ Regatul Unit, Germania, Danemarca, între altele, și la celălalt pol avem grupul începătorilor, am zice, mai degrabă, Portugalia, Italia, Grecia, Cehia, Cipru, Slovenia, Belgio, Belgia, iar între ele avem grupul adepților, cum l-am denumit mai devreme, follow group, dar grupul avansat, advanced group, este grupul acelor țări care uh, Uh, fie folosește măsuri sofisticate, fie uh, aplică cu consecvență testul IMM. Uh, la celălalt pol sunt țările care nu folosesc sau aplică foarte rar testul IMM. Iar între cele două, acest follower group, grupul adepților, este cel care îl folosește, dar nu întotdeauna la fel și nu în toate cazurile ca să vă arăt și unde, am, unde s-ar plasa uh, serviciile comisia, unde s-ar uh, situa serviciile comisiei. Ei bine, dacă ar participa cu același, uh, uh, în aceleași reguli, atunci s-ar uh, afla în grupul avansaților. Care sunt obstacolele? pentru grupul începătorilor, Starters Group, problema se pune în plan politic. Trebuie să existe o voință și o decizie politică în sensul că se dorește utilizarea testului IMM pentru, în, în, în fiecare proces legislativ care ar putea avea impact asupra IMM-urilor. În al doilea rând, trebuie să existe o structură uh, administrativă. Cineva ar trebui să fie responsabil și răspunzător de desfășurarea testelor în aceste state. E foarte important dacă vrem ca un stat membru să avanseze în acest plan. În această coloană din mijloc observăm că există inconsecvențe, inconsistență, adică există deja experiențe cu aplicarea testului, dar nu există proceduri uh, unitare uh, de urmat pentru serviciile guvernamentale iar uh, la grupul avansat, uh, problema majoră este lipsa complianței. Deci chiar dacă se utilizează testul și se aplică în mai toate cazurile, există o lipsă de complianță. De exemplu, mă refer la uh, cuantificarea impactului asupra IMM-urilor. Când am vorbit cu statele membre și uh, delegațiile uh, Uh, părților interesate private. Am intervievat Italia, România și alte câteva țări și, de exemplu, Italia ne-a spus că nu există din punctul de, din partea instituțiilor competente naționale o, un angajament clar pe, uh, pentru a desfășura aceste IMM-uri. În România ni s-a spus că nu există încă o structură organizațională care să desfășoare testele. Deci, iată că aici este, există o altă problemă uh, majoră uh, în, în acest grup de, de state care se luptă cu implementarea. În grupul uh, intermediar, uh, problema principală a fost identificată în aplicarea difere, diferită a metodologiei. În Letonia, de exemplu, competența desfășurării acestor teste eh, IMM ar fi în altă parte decât în, mm, la nivel Ministerul Economiei. Deci aici provocarea este că eh, dorești să implementezi un test eh, care să fie aplicat în diferite ministere, dar te lovești de problema competențelor acestor servicii guvernamentale. Da? Iar uneori autoritatea desem, competentă desemnată nu este cea care are poate cea mai bună viziune de ansamblu. În Austria, reprezentanții mediului de afaceri ne-au spus că guvernanții consideră că nu au nevoie de IMM-uri, cel puțin în multe cazuri susțin acest lucru și că aceste teste IMM ar fi un fel de voodoo, niște lucruri absolut obscure și neclare. Deci trebuie mai întâi să uh, există un angajament, o adoptare la nivelul voinței politice a acestor teste și după aceea să fie elaborate și niște orientări practice de punere în aplicare. În grupul țărilor avansate, Regatul Unit și Danemarca, uh, aici am avut următoarele păreri. Din Danemarca ni s-a spus că orientările sunt bune, dar uh, ministerele continuă să aibă un oarecare grad de autonomie deci, această, poziția lor nu întotdeauna pornește de la același punct de vedere și cu toate că există orientări foarte bune, nu întotdeauna criteriile sunt aceleași. În Regatul Unit sunt aplicate cele mai avansate metode critice de evaluare, însă se arată că nu în toate ministerele există aceeași complianță față de testele IMM. În ce privește serviciile Comisiei Europene, care sunt observațiile noastre? Iată. Din interviurile pe care le-am realizat și din studiul realizat, putem conchide că Comisia a făcut progrese în ultimul timp, că Uh, orientările pentru testul IMM sunt uh, aplicate ubicuitar, că există o cooperare între direcțiile generale și serviciile specialitate și că testul IMM uh, este un element de disciplinare în demersul legislativ. Deci, Comisia a progresat și în multe cazuri folosește metode avansate de evaluare. Însă, uh, raportarea și conținutul raportării în ce privește rezultatele acestor evaluări uh, ține foarte mult de serviciul specializat de direcția generală, respectiv se face de la caz la caz. Adică se decide de la caz la caz cum se desfășoară testul. Ceea ce face ca calitatea uh, diferitelor rapoarte să difere în același timp, în foarte multe rapoarte de, impact, de studiu de impact, lipsește uh, în uh, descrierea metodologiei aplicate și de multe ori lipsesc și rezultatele concrete. Comisia recunoaște că uh, testele IMM și calitatea lor diferă de la Direcția Generală la direcția Generală. Este o opinie care a fost comunicată de la DG Enterprise. și în sânul acelei, aceleași direcții generale există oarecare diferență. Mediul de afaceri este mult mai critic. Ni se comunică că aceste orientări sunt un fel de listă de dorințe, adică fiecare aplică din aceste orientări exact ce dorește. În același timp, Test IMM este ca o fel de cutie neagră pentru că poate evidenția foarte mult modul în care un serviciu sau o direcție generală a tratat o problemă. Ca parte a studiului, am analizat 22 uh, de uh, studii de impact din diferite direcții generale, studii de impact realizate în 2010. Și avem aici o prezentare sinoptică a rezultatelor. Observăm că doar într-o mică parte a cazurilor au fost consultate și uh, organismele de reprezentare a IMM-urilor. În cea mai mare parte și în cele mai multe cazuri se fac astfel de studii preliminare, dar în cele mai puține cazuri se ține cont de rezultatele studiilor preliminare. Există foarte multe variații ehm, în ce privește metodologia, cuantificarea este diferită de la caz la caz. Ehm, sigur că asta depinde și de faptul că uneori este foarte dificil să obții datele pentru cuantificare. Ehm, sunt și cazuri în care testele IMM nu sunt relevante pentru că, pentru că poate legislația în cauză nu afectează foarte mult IMM-urile. Deci și la nivel comisiei există loc de îmbunătățire a modului în care acest instrument, testul IMM, este aplicat și utilizat. Raportul de evaluare a celor 22 de studii de impact arată că există, că pentru obținerea acelorași obiective politice există și multe măsuri alternative ce ar putea fi um, luate. Uh, însă există o reticență față de consultarea unor metode alternative mediul de afaceri uh, critică acest lucru, anume că Comisia nu dorește să, să țină cont sau să aibă în vedere eventuale alternative la măsurile propuse de ea. Um, cu toate că unele măsuri alternative ar putea să reducă impactul negativ uh, eventual decelat. De asemenea, considerăm că ar trebui să existe o mai bună raportare uh, a uh, cuantificată în cadrul studiilor de impact, pentru ca părțile vizate să poată vedea care au fost uh, consultările prealabile ce au fost desfășurate înainte de o propunere legislativă. Se consideră așadar că orientările prezente ar permit o marjă de manevră mult prea Uh, mare, de aceea uh, orientările ar trebui să fie mai concrete, mai limitative. Uh, credem că Comisia s-ar ajuta mai mult dacă ar prezenta mai în detaliu testele, modul în care au procedat, modul în care a fost utilizată o metodologie sau alta și rezultatele concrete. Asta ar ajuta și dialogului cu, cu părțile vizate. Recunoaștem în același timp că poate fi foarte dificil să obții date privind, știu eu, povara administrativă eh, potențială asupra IMM-urilor. Iar acum, în ce privește recomandările noastre. Eh, recomandări către statele din grupul uh, începătorilor, starter group. Trebuie ca uh, mai întâi să există voința politică de a face IMM-urile și trebuie ca uh, impactul asupra IMM-urilor să nu se rezume la, la un sector sau la serviciile specializate al unui singur minister. Trebuie ca aceste teste să fie susținute și prin uh, Uh, crearea unei structuri responsabile pentru urmărirea uh, implementării uh, testelor. Este o chestiune fundamentală. De asemenea, implementarea ar putea fi susținută prin stabilirea unor obiective măsurabile care ar, fi, ar constitui măsura progresului în cele ce ar urma. De asemenea, se recomandă formularea unor orientări specifice. Deci, uh, uh, invităm statele din acest prim grup să adopte orientări obligatorii care să specifice modul și metodologia în care trebuie desfășurate testele IMM. De asemenea, trebuie să stabilească standarde foarte clare după care așadar statele membre și Comisia să poată decide. Însă e nevoie de o cultură a unei reglementări mai bune. Trebuie să stabilim și cum să își dea experții opinia și, de asemenea, trebuie să se aplice mecanismele de control independente, cum a fost s-a întâmplat în Marea Britanie, unde acest sistem a ajutat la implementarea um, tuturor proiectelor de acest tip. De asemenea, agențiile guvernamentale au trebuit să se supună acestui test. Acestea au fost unele din exemplele de cea mai bună practică care ar putea să fie relevante pentru mai multe state membre. Acum, ca să revenim la recomandări. După cum am zis la început, noi credem că se pot îmbunătăți metodele de implementare. Deci ar trebui să faceți eforturi pentru ca să avem uh, progrese la nivelul Uniunii Europene. Deci dacă statele membre sunt la anumit nivel și uh, au obținut acest nivel, dar alte state membre nu au acest nivel, celelalte state trebuie să se adapteze și să uh, adopte, de exemplu, conceptul de test IMM. Acesta este așadar unul dintre recomandări, testul ar trebui să fie transparent, trebuie să fie obligatoriu. Nu credem, așadar, că se poate să avem un test fără aceste aspecte mm, de bază care trebuie respectate, deci trebuie să folosim uh, criteriile de care vă vorbeam. De asemenea, trebuie să ne gândim cum implicăm agențiile guvernamentale, după cum spuneam, și aspectele de mediu și aspectele sociale sunt de asemenea extrem de importante atunci când facem calculele economice. E nevoie, deci, de um, ajutor, de susținere și trebuie să um, vedem cum obținem acest ajutor. În plus, trebuie să integrăm aceste aspecte într unul într-unul general de evaluarea impactului. Este important că aceasta este perspectiva din care să ne uităm la noile regulamente în cadrul unui, unei valori de impact mult mai largi. Am ajuns la sfârșitul acestei prezentări și aș vrea să ascult întrebările dumneavoastră cu mare plăcere. Mulțumesc! Da. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, a fost o prezentare extrem de extinsă. Sper că dumneavoastră ați putut citi, pentru că noi am avut dificultăți să citim um, aceste um, slide-uri. Domnul Weber are cuvântul primul. Vă rog. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă și instructivă. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte specifică în, legată de Franța. Ați vorbit de trei grupuri, țări avansate, unele de mijloc și țări în întârziere, dar în niciun moment nu ați citat Franța, care totuși este un stat cu oarecare importanță în Uniunea Europeană. În acest stat, problema IMM-urilor este absolut crucială, pentru că una dintre slăbiciunile economiei franceze nivel european și mondial este slăbiciunea acestor IMM-uri, este marea diferență între economia franceză și cea germană, poate chiar și italiană și poate chiar comparat cu economia spaniolă. Această practică a testelor mă interesează foarte mult pentru că avem această problemă a IMM-urilor din Franța și este evident că o serie de reglementări reprezintă un handicap suplimentar care este impus acestor IMM-uri. Aș vrea deci să știu ce se întâmplă cu aplicarea acestor teste IMM în Franța. Mulțumesc foarte mult, doamna Herzog are cuvântul acum. Eh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult pentru acest raport Uh, are informații extrem de utile. Aș vrea să vă întreb însă ceva despre cele mai importante informații pe care nu am putut să le găsesc în raport chiar când am citit atent. Se întâmplă că eu să fiu raportorul pentru Small Business Act și noi n-am făcut acest document numai pentru a îmbunătăți procedurile, ci am făcut-o cu scopul ca IMM-urile care sunt responsabile pentru o treime din PIB-ul uh, general și două treimi din locurile de muncă în Europa să aibă o oportunitate mai mare de a participa la viața economică. Întrebarea mea este dacă aveți informații despre IMM-urile care sunt în grupul de consultanță, care um, au făcut un studiu care să ne arate din ce punct de vedere acestea sunt mai utile, din punctul de vedere al locurilor de muncă sau al PIB-ului, care sunt uh, informațiile pe care le aveți. De unde vine valoarea adăugată? Pentru că e ușor să spui că există valoare adăugată fără să spui de unde vine. Atâta timp cât nu putem ca această valoare adăugată să devină vizibilă, acest exercițiu poate să fie unul care nu face decât să ocupe funcționarii publici și nu neapărat trebuie să se transforme într-un uh, motor de relansare a economiei europene. Aveți date în acest sens sau planificați să aveți date din acest punct de vedere? Pentru că eu cred că aici vine adevărata valoare adăugată. Unele țări au IMM-uri care participă mai mult la PIB și altele nu. Dacă este într-adevăr relevant, dacă aveți date relevante, ne-ar interesa. Așadar, întrebarea mea se referă mai degrabă la scopul în sine, pentru că dumneavoastră ați descris acum mijloacele mai degrabă, dar pentru noi e mai puțin interesant să știm prin ce mijloace se ajunge acolo decât să știm cât de aproape suntem de obiectivele pe care le-am stabilit și ce se întâmplă cu țările care sunt mai în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și vreau să vă dau dumneavoastră acum cuvântul. Ba nu, mai e o întrebare întâi de la domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am o întrebare similară cu, priv- cu întrebarea lui Edith. Există un beneficiu economic clar în țările care sunt considerate ca fiind avansate, deci se poate vedea un dezavantaj clar economic în țările care sunt mai în urmă? Și de asemenea, se poate preconiza ca acest test IMM să se aplice la toate IMM-urile, cred că sunt 23 de milioane în întreaga Europa și care ar fi costurile aplicării acestui test la toate IMM-urile care există în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am uitat să vă întreb ceva. M-ar interesa dacă există și un, o diferență între diferitele sectoare în care acționează IMM-urile. Dacă există această diferență sau dacă este la fel pentru toată lumea pentru că eu cred că unele sectoare ar putea să beneficieze mai mult de pe urma testului IMM decât altele. Vă rog, spune președintele. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea legată de felul în care Franța implementează testul IMM, trebuie să vă spun că n-am avut un studiu de impact pe tema Franței. Deci nu pot să vă dau decât răspunsurile generale pe tema Franței, deci uh, studiul pe care l-a efectuat Comisia. Nu pot, din păcate, să vă răspund în detaliu. Ce pot să vă spun însă din cifrele generale pe care le am aici este că folosul testului IMM este foarte mare în Franța, deci Franța a folosit cel mai consecvent acest test, una, unul dintre cele mai consecvente um, locuri în care s-a folosit testul, însă Franța este în urmă în ceea ce privește folosirea metodelor specifice. Ar trebui să mai caut câteva răspunsuri uh, mai specifice în Franța pentru ca să pot într-adevăr să vă dau un răspuns mai precis. Pot să revin prin secretariat la dumneavoastră cu răspunsul la această întrebare, bazându-mă pe cifre mai precise din Franța. Acum, în legătură cu a doua întrebare. și, de fapt, și întrebarea a treia e legată de a doua. Întrebarea era dacă există mai multă creștere în sectorul IMM în țările mai avansate din Uniunea Europeană. Nu avem date în acest sens, nu am făcut un studiu în acest sens. Deci nu știm dacă sectorul IMM-urilor este mai dinamic și crește mai bine în țările care au o creștere economică generală mai bună și care sunt considerate mai avansate în folosirea testului IMM. Nu putem face acest, uh, această legătură. Nu știm dacă testul IMM-urilor este motivul pentru care există o creștere mai mare în rândul uh, IMM-urilor. Deci nu am mers atât de departe cu evaluarea, din păcate. Însă aș vrea să adaug ceva important la acest punct. Pentru că din interviuri am dedus că testul IMM-urilor poate să facă diferența în statele membre Adică avem mai multe exemple de state membre care au adoptat acest ghid pentru uh, testul IMM-urilor propus de comisie și statele membre care au fost receptive la această inovație, unde s-a luat decizia politică de a pregăti o legislație nouă pentru a vedea cum se repercutează acest test pe IMM-uri, aceste țări au um, luat deci o inițiativă importantă. Au luat ghidul Comisiei și au spus că poate să ne ajute într-adevăr acest ghid pentru ca să avansăm. În acest sens, putem spune că ghidul la nivel european poate să ajute acel grup de state membre care sunt gata să îl adopte. De asemenea, ce am mai constatat în acest studiu este că a existat un impact asupra IMM-urilor în acest caz. Deci, putem spune că e o provocare pentru statele membre să accepte sau nu acest test. Nu am făcut însă studii foarte clare dacă diferența este decisivă în ceea ce privește o mai bună reglementare. Dar e clar că atunci când se folosește testul IMM, există o consecință pozitivă pe IMM-uri în statele membre dacă se adoptă ghidul respectiv aferent. Deci ar putea să existe o legătură între testul IMM și felul în care IMM-urile performează după aceea. Însă nu am avem date exacte și nu avem un studiu exact pe tema asta. Aceasta cred că răspunde și la întrebarea domnului Kelly, deși dumneavoastră ne-ați întrebat despre costurile aplicării testului IMM în toată Europa. Sigur că dacă ar fi să facem un test IMM în toată Europa, este nevoie de ceva resurse. Am auzit din partea mai multor state membre care au limitări bugetare. Bine, toate au limitări bugetare în momentul de față, dar unele chiar și-au menționat această problemă ca fiind piedica în calea unui test IMM. Câteodată unele economii foarte bune, avansate, ar trebui să își uh, creeze o echipă foarte specializată pentru ca să poată efectua acest test. Puteți întreba comisia, pentru că e nevoie de o competență specifică și de expertiză precisă pentru a putea face acest test. Nu se poate face pe gratis. Deci, în acest sens, da, ar costa guvernele să facă testul la toate întreprinderile. Dar, având în vedere răspunsurile pe care le avem până acum, eu cred că, în final, IMM-urile vor avea de câștigat și companiile în general ar avea de câștigat dacă se investesc resurse în teste pentru a vedea dacă prin această legislație se îmbunătățesc lucrurile. Însă, bineînțeles, aceasta ar fi costisitor, într-adevăr. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru studiu pe care l-am ascultat. Avem totul în scris, putem să studiem lucrurile și în scris, dacă nimeni n-a citit. Mulțumesc și pentru întrebări și putem încheia acum prima parte a zilei noastre. Mulțumesc foarte mult și astfel încheiem prima parte a reuniunii noastre pentru că după prânz continuăm. Mulțumesc, mai târziu ne vedem aici. Mersi.